Dear colleagues, I am first of all very sorry for coming too late, but Dragi colegi, îmi cer scuze pentru această întârziere, însă nu am putut să plec de la cealaltă reuniune la care am participat mai uh, rapid. Aș dori să spun bun venit tuturor după pauza de vară. În legătură cu ordinea de zi, dacă nimeni nu are nicio obiecție, la forma sa prezentată, putem trece direct la punctul 4 sau 5. Nu, 6. Este vorba de reformarea sistemului Uniunii Europene privind propriile resurse, datorită faptului că doamna Breso nu trebuie să participe și ea la o altă reuniune, deci o să-i dau imediat cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Este vorba de un aviz, nu este un raport, ci un proiect de aviz privind raportul de pre-Lewandowski referitor la sistemul Uniunii Europene de resurse proprii, care s-a conturat după propunerile făcută de înaltul, de grupul de nivel înalt, cât și de comisia. Vă aduc aminte că vom mai discuta și câteva documente de lucru pe acest subiect. Acest proiect de aviz adresat uh, Comisiei competente pe fond, Comisia pentru Bugete, discută doar uh, chestiunile cu caracter uh, constituțional, respectând uh, competențele Comisiei AFCO și atrage atenția asupra faptului că două articole din tratat definesc modul de funcționare al sistemului de resurse proprii în Uniunii Europene. Articolul 310 spune faptul că Uniunea Europeană nu poate adopta acte uh, fără a prevedea și cheltuielile care să acopere aceste uh, decizii și 111 prevede faptul ca uh, bugetul Uniunii Europene să fie finanțat în întregime prin resurse proprii. În practică, de fapt, partea majoritate a bugetului Uniunii Europene provine de la contribuții directe naționale, pornind de la venitul național brut și de la TVA. Al doilea punct asupra, aș dori, asupra care aș dori să vă aduc aminte este clauza pasarelo, prevăzută de articolul 48, aliniatul 7 din tratat, de, pentru a trece de la un vot în unanimitate la un vot pe majoritate calificată în ceea ce privește chestiunile legate de resursele proprii, deci respectându-se procedura legislativă ordinară pentru stabilirea resurselor proprii, astfel încât Parlamentul European să fie pe picior de egalitate cu Consiliul în procesul decizional. Este un alt punct asupra căruia am insistat de mai multe ori și care este important pentru noi, pentru Parlamentul European. Al treilea punct, știți că un proiect de aviz uh, este limitat, trebuie să respecte un număr maxim de caractere. Deci al treilea punct semn- semnalează atrage atenția asupra oportunității reprezentate de Brexit pentru a reexamina actualul sistem de reduceri și corecții aplicate, care mm, sunt în contradicție cu litera și spiritul tratatelor și, în plus, uh, contribuie la, a contribuit la uh, schimbarea discuțiilor, uh, îndepărtarea de, de valoarea adăugată europeană a bugetului european. Ajungând să la discutarea soldului net din punctul de vedere al contribuțiilor statelor membre. Considerăm că orice, reform, orice reformă a, sistem, a sistemului de resurse proprii ar trebui să se bazeze pe principiile subsidiarității și comprehensibilității pentru cetățenii europeni. Și din acest punct de vedere, pentru ar fi important ca motivele acestui, uh, acestei reformări a sistemului să fie înțelese de cetățenii europeni și pentru acest lucru trebuie să existe o legătură vizibilă între prioritățile și politicile Uniunii Europene și resursele care sunt atribuite Uniunii Europene. În mod specific, uh, legătura cu piața unică, protejarea mediului conjurător, acțiunile climatice, Uniunea energetică, uh, reducerea discrepanțelor fiscale pe piața unică, așa cum de altfel se recomandă și în raportul Monti. Și nu, în ultimul rând, aducem, atragem atenția asupra faptului că toate cele cinci scenarii prezentate de Comisie în legătură cu viitorul Uniunii Europene, uh, chiar și cele mai modeste din punct de vedere al intențiilor, ar necesita finanțări suplimentare pentru noile priorități ale Uniunii Europene, priorități care se uh, priorități care se regăsesc în toate cele cinci uh, scenarii posibile și uh, care ar trebui să fie finanțate din resurse proprii uh, reale. Acestea sunt punctele importante pentru noi. După cum am spus, ar trebui să, fim, să ne limităm puțin. Mulțumesc, domnul Șeflin, în partea APP. Vă mulțumesc. Iau cuvântul în numele domnului uh, Preda și o să citesc notițele dumnealui. În primul rând doresc să-mi cer scuze pentru că nu pot să particip la această reuniune pentru, um, care discută acest subiect atât de important al reformării uh, sistemului Uniunii Europene al propriilor resurse. Mă bucură faptul că discutăm din nou acest subiect și sper că plecând de la discuțiile anterioare, plecând de la procesul de reflexie privind resursele proprii întreprins de grupul la nivel înalt, Parlamentul European în următoarele luni va reuși să contribuie la îmbunătățirea funcționării bugetului european, mai ales pe partea de venituri. Și în acest context, permiteți-mi să mulțumesc colegii noastre, doamna Bresa, pentru activitatea de redactare a acestui proiect de aviz pe care îl uh, discutăm astăzi. Cele mai importante chestiuni pe care comisia noastră ar trebui să le transmită uh, Comisiei pentru Bugete sunt menționate deja în proiectul de aviz. Când vine vorba de uh, necesitatea de a reduce ponderea contribuțiilor naționale la bugetul Uniunii Europene, care nu sunt percepute ca fiind uh, resurse proprii, pentru că astfel am reușit să ne îndepărtăm, am reușit să ne îndepărtăm de uh, dezbaterea privind soldul net al contribuțiilor statelor membre și să insistăm mai mult pe valoarea adăugată adusă de acțiunile europene în plus. Uh, Susțin ideea de a profita de oportunitatea reprezentată de Brexit pentru a regândi sistemul de re, redu, reduceri și uh, uh, corecții financiare. Și în al treilea rând, salut faptul că acest proiect de uh, aviz insistă asupra unui rol mai proeminent care trebuie să revină Parlamentul European în legătură cu uh, stabilirea propri, uh, resurselor proprii. Uh, și vă atrag atenția asupra unei sugestii făcute în raportul uh, Monti, care cre- cere o, o legătură mai puternică între cheltuielile făcute într-un domeniu și resursele uh, obținute și canalizate direct pentru uh, zona uh, respectivă și plus valoarea adusă pentru cetățenii europeni uh, Um, ar trebui să fie mai bine reprezentată în bugetul european. Și nu, în ultimul rând, aș dori să spun că avem nevoie de să ne gândim mai mult la legăturile existente între cele cinci scenarii prezentate pe, uh, pe marginea viitorului Uniunii Europene. Și în plus, cred că trebuie să fim precauți când vine vorba de idei cum ar fi o Europa cu mai multe viteze, Uh, impactul bugetar uh, unor asemenea idei care ar putea să facă bugetul Uniunii Europene mult mai complicat, ceea ce este contradictoriu cu intențiile noastre. Acestea fiind spus, aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportoarea și cu raportor, ceilalți raportori din umbră în următoarele săptămâni pentru a vedea care sunt mesajele principale pe care trebuie să le transmitem Comisiei pentru bugete. Mulțumesc, George. Morton Messerschmidt în numele CR acum. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și eu, doamna Ibreso, pentru acest proiect de aviz uh, excelent din punct de vedere academic, însă poate nu contribuie la o mai bună înțelegere a situației. Pe scurt, vă atrag atenția că noi avem o părere diferită și vă atra- și atragem atenția asupra uh, schimbării sistemului actual uh, al finanțării Uniunii Europene, mergând înspre o, uh, o taxare mai directă, uh, acest lucru nu ar ajuta la o mai bună înțelegere a Uniunii Europene. Astăzi, deja foarte mulți oameni prea înțeleg cum legiferăm pe plan european. Este foarte dificil să explicăm cum ajung banii europeni în statele membre. Nu cred că lucrurile s-ar îmbunătăți dacă uh, s-ar impune o taxare directă și nu, nu, nu înțelegem care ar fi utilitatea din punctul de vedere al unei mai bune înțelegeri a modului în care funcționează uh, Uniunea Europeană. Ne opunem și clauzei pas- uh, pasarelă, însă suntem de acord cu dezbaterea sistemului de reduceri și corecții, pentru că, într-adevăr, există um, dezechilibru din acest punct de vedere. Deci pe acest punct s-ar putea să găsim un numitor comun pe marginea uh, puncte nu, însă așteptăm cu nerăbdare colaborarea. Mulțumesc foarte mult, Fabio Castaldo. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc, colege, pentru un aviz care continue deja multe din elementele fundamentale pe care trebuie să le abordăm la această discuție cu privire la resursele proprii și mă bucur că s-a făcut trimitere la sistemul de um, ramursare și de compresivitate și în ceea ce privește procedura legislativă ordinară și votul cu majoritate calificată. Mi se pare că e sistemul corect deoarece doar așa Parlamentul ar fi pe picior de egalitate cu Consiliul în ceea ce privește luarea deciziilor. Dat fiind că se apropie ieșirea Marii Britanii, e și un moment uh, potrivit să discutăm despre toate acestea. Așa cum s-a spus, situația actuală cu privire la um, cer și uh, corecții. Deci e clar că trebuie să discutăm despre sistemul acesta general care va trebui să fie modificat. De asemenea, să nu uităm că bugetul trebuie să rămână unitar, să nu încercăm să complicăm și mai mult uh, lucrurile decât să le simplificăm. Însă eu sunt sigur că la alte reuniuni ale raportorilor din umbră vom putea discuta pentru uh, a avea un text uh, cu care să fie de acord uh, toți colegii. Vă mulțumesc foarte mult. Înțeleg că nu mai avem alți raportori din umbră. Just want to speak. You... Domnule Betten, uh, vreți să interveniți? Sunteți raportor din umbră? Sau pur și simplu vreți să interveniți? Sunteți raportor din umbră? A, ah, nu, intervenție personală. Mulțumesc. E interesant. Spuneați că trebuie identificate mesajele cheie pentru raport, că încă ne ocupăm de acestea. Altcineva spunea că cetățenii nu înțeleg cum e finanțat bugetul, că e un sistem uh, complicat. Uh, uitați-vă <coughs> cum sunt constituite resursele proprii. O parte vine de la cotizațiile de TVA, altele vin din taxele vamale, alte procente vin din taxele vamale, deci acum referitor la Brexit. V-aș da un cadou. Plecăm. Dacă îmi permiteți, uh, acum câteva luni am vorbit despre moartea doamnei Simon Veil în 90 și ea spunea că un parlament responsabil nu trebuie să se limiteze doar la cheltuirea bugetului, să vadă cum se pot colecta acești bani. Va trebui ca în următorii ani să se găsească o soluție la această problemă. Eu v-aș sugera ca în raport să se spună că trebuie renunțat la acest sistem atât de complex și să se impună o taxă directă asupra cetățeanului pentru că acesta să știe exact cât îl costă Uniunea Europeană. Mai bine să impozităm cetățenii direct pentru că aceștia să vadă ce proporție din uh, dările lor se îndreaptă către Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, e cel mai democratic să se acționeze astfel. Domnul Corbett. Mulțumesc. Un prim punct referitor la ceea ce tocmai a spus domnul Betten ceea ce în principiu pare o idee foarte bună, deoarece astfel oamenii ar vedea de fapt cât puțin uh, din banii publici se plătește aici la nivel european. 98% din uh, fondurile publice sunt cheltuite la nivel național sau subnațional. Doar 2% practic din uh, bugetul public e cheltuit pentru Uniunea Europeană. Deci ideea dumneavoastră poate că nu e chiar rea. Să principalul lucru la care vreau să mă refer un detaliu legat de acest proiect de raport, alineatul 1. Reamintește că actualul sistem de resurse de resurse proprii intră în contradicție cu litera și spiritul tratatului în două din două motive majore. Dacă spunem uh, <laughs> contravine la literar aici am însemna, ar însemna de fapt că vreți să spunem că tratatul e, e ilegal, însă dumneavoastră criticați contribuțiile naționale. Um, acestea sunt văzute drept contribuții naționale și nu ca resurse proprii. Însă ca să ne ca să vedem și care este părerea domnilor Depre și Lewandowski. Uh, Putem considera acești bani ca fiind o taxă a Uniunii Europene asupra statelor membre în funcție de nivelul lor relativ de uh, prosperitate, în funcție de uh, venitul lor național brut. Deci e o taxă democratică progresivă uh, în funcție de prosperitatea fiecărui stat. E ușor să critici și să spui că nu e o resursă separată care îi aparține Uniunii pentru că e plătită separat de statele membre, însă e o cale mai corectă de a aduna impozite decât alte metode care au fost propuse. Deci eu nu aș renunța la asta așa de repede și n-aș spune că e ceva ilegal în primul rând. Mulțumim, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îi <coughs> dau din nou cuvântul colegii noastre Mercedes. Mulțumesc. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru observații. A fost interesant și pertinent ceea ce mi-a spus. Bineînțeles, după aceea, prin propunerea de amendamente, vom vedea mai clar cum stau lucrurile, însă deja pot să încep să mă gândesc la marginea anumitor lucruri, pe marginea anumitor lucruri, mai ales și la amendamentele uh, uh, raportorilor. Mi se pare că suntem cu toții de acord că această, acest prilej negativ al Brexitului ar putea fi totuși o ocazie bună de a simplifica acest sistem care s-a tot uh, clădit pe seama acestor uh, reduceri, uh, contribuții, derogări. Nu ne-am bazat pe o participare care să fie proporțională cu nivelul de venit. Au apărut tot felul de diferențe de finanțare Aveți dreptate, nu putem spune că e ilegal, însă de fapt nu se respectă litera tratatului. Tratatul are în vedere resursele proprii, care ar putea fi, bineînțeles, resurse proprii ar putea fi uh, colectate direct de la cetățeni. Ar putea să existe, de exemplu, un impozit în declarația de venituri a fiecărui cetățean pentru un impozit destinat direct Uniunii Europene și atunci ar fi clar pentru toată lumea că e vorba de o resursă proprie a Uniunii Europene, deși provine din urma impozitării venitului cetățenilor și nu prin alte căi. Le mulțumesc și celor care au spus că <clears throat> sursele de impozit direct pot să corespundă, trebuie să corespundă competențelor proprii Uniunii Europene, însă că nu trebuie să complicăm și mai mult sistemul. Deci trebuie să fim destul de atenți în legătură cu acest lucru. În rest, eu voi citi amendamentele cu atenție și voi uh, ține cont și de notițele pe care le-am luat în timpul acestei dezbateri pentru a organiza o reuniune a raportorilor din umbră la care să reușim să fim de acord asupra punctelor de natură instituțională, deoarece acesta este și rolul nostru de a redacta un aviz pentru Comisia de Bugete. Mulțumim foarte mult! Acum Vă voi spune care e calendarul pentru acest raport. Termenul pentru amendamente 15 septembrie la prânz pentru a putea analiza textul pe 28 septembrie și pentru a vota în AFCO pe 11 octombrie. Dacă sunteți de acord, mai ales raportoarea, atunci putem încheia discuția pe marginea acestui punct. ar vrea să trecem la punctul 2. Comunicări ale președinției. Și aici ajustăm termenul de amendamente pentru avizul domnului Hanemans, Hanemans în legătură cu CFM, tot 15 septembrie la prânz, ca și la raportul doamnei Bresso. Iată care au fost comunicările mele. Acum punctul 3 comunicările în legătură cu recomandările făcute la ultima reuniune a coordonatorilor înainte de vară, pe 13 iulie. S-au discutat următoarele chestiuni. În primul rând, referitor la numiri, la raportul LIBE, situația din Ungaria în urma rezoluției Parlamentului din 17 mai anul acesta și pe baza regulii 45, 52 și 83, re acestor reguli din regulă de procedură, raportorul este doamna Maite Pagazandua și referitor la raportul AFET, sede cu privire la planul de acțiune de apărare. Raportorul numit aparține grupului PP, domnul Esteban González Pons. Tot coordonatorii au discutat și au hotărât să conteste atribuirea făcută la nivel date de referire ca Econ să fie competentă pentru recomandarea de decizie a Parlamentului și Consiliului de modificare articolului 22 din statutul Sistemului European de Bănci Centrale și a Băncii Centrale Europene. Această recomandare implică revizuirea protocolului 4, o parte integrantă a tratatelor, deci, prin urmare, AFCO considerăm că e comisia competentă, că noi suntem responsabili pentru revizuirea tratatelor. Deci e ceva ceva dura destul de mult, discuțiile vor fi dificile, iar președintele comisiei este raportorul numit. Dacă nu aveți obiecții, din partea dumneavoastră, aceste recomandări trebuie uh, considerate ca fiind adoptate. De asemenea, aș vrea să vă informez că tot, uh, atunci coordonatorii au hotărât să ceră autorizarea, autorizația biroului pentru o misiune la fața locului la Helsinki pentru raportorul pentru raportul legislativ din proprie inițiativă cu privire la regulamentul ECI. În continuare, s-a discutat să se discute despre revizuirea procedurii, anumite lucruri care au rămas, resturi, să zicem așa, deși nu totul uh, resturi. Deci, revestor la revizuirea regulilor de procedură, am hotărât ca grupul de lucru să se reunească din nou pentru a face față tuturor acestor chestiuni ce țin de revizuirea regulilor de procedură. Vă amintiți că în decembrie 2016 s-a încheiat această revizuire. Proceduri interne bugetare, reguli cu privire la praguri sau alte chestiuni cum ar fi interpretarea anumitor reguli specifice, cereri pentru modificări ulterioare. Deci vom vedea cât de multe modificări vor fi adoptate în următoarele luni. Sper ca grupul de lucru să se reunească imediat după ce își va fi reluat activitățile. Deja Richard Corbett trebuia să meargă la Comisia Bugete pentru a participa acolo la o ședință cu privire la regulile bugetare interne. Tot la aceeași reuniune, pe 20 iunie, coordonatorii au fost de acord să redacteze o serie de documente de lucru cu privire la viitorul Europei. Și aceste documente de lucru au fost distribuite grupurilor politice în modul următor. Referitor la aspectele sociale din actualul cadru UE. GUE, Barbara Spinelli și domnul Fabio Castaldo de FTD vor fi raportorii. Domnul Șopflin va fi raportor pentru documentul de lucru globalizare împreună cu doamna Maite Pagaza Ortundua de la ALDE, Marcus Pipier de la PP și Mercedes Bresu de la Socialiști și Democrați vor fi raportor pentru documentul de lucru legătură cu Uniunea Uh, economică și monetare. Domnul Rangel de la PP și Olainer de la Social și Democrat vor fi raportori la documentul de lucru la apărare. Elmar Brock de la PP și Ramon Haureghi de la Social și Democrat la documentul de lucru cu privire la finanțele Uniunii Europene. Maite Pagaza Ordutua de la ALDE va fi raportoare pentru documentul de lucru cu privire la cetățenie împreună cu domnul Terry Crabras de la Vers și Kazimir Ujadovski de la ECR va fi raportor pentru structura și metoda de lucru a Consiliului împreună cu doamna Claudia Țapardel de la Socialiști și în ultimul rând domnul Pascal Duran de la Vers va fi raportor pentru documentul de lucru cu privire la integrarea cu mai multe viteze. De asemenea, S-a stabilit și metoda de lucru pentru aceste rapoarte și un calendar indicativ pentru pregătirea acestora. Sperăm ca în octombrie-noiembrie aceste documente să poată fi prezentate și discutate în comisia noastră. <clears throat> Vreau să spun clar că ne vom concentra doar pe aspectele constituționale și instituționale și nu pe politici. și odată ce documentele vor fi discutate aici, uh, decizi, se va lua o decizie în legătură cu un eventual follow-up printr-un document de sinteză sau raport de implementare sau rapoarte din proprie inițiativă. Însă asta se va discuta uh, ulterior de către coordonatori. Punctul 4 calendarul pentru reuniunile noastre. Aveți o versiune definitivă care v-a fost distribuită pe 28 august. Dacă nu aveți obiecții, considerăm acest calendar ca fiind adoptat. Acum, comentarii față de orice punct ridicat în discuție. Domnule Corbett, referitor la așa numitele resturi la prevedere cu privire la reguli. M-am întâlnit cu președintele și coordonatorul de la bugete. Pe ei îngrijorează faptul că în legătură cu regulile procedurilor pentru bugetul intern al Parlamentului, regulile interne bugetare, îi îngrijorează calendarul. Își deci doresc această regulă să fie adoptată pentru a fi implementată anul, în ianuarie, în februarie. Deci ar prefera să se impună noua regulă și ei au impresia că noi dorim să accelerăm lucrările la acest punct în pofida altora. E posibil să separăm lucrurile? Deja am spus asta, că nu vrem să avem doar un singur pachet, deoarece astfel celălalt, fiecare punct practic va depinde de celelalte. E o regulă asupra căreia trebuie să lucrăm foarte rapid. Da, facem presiuni și asupra grupului de lucru pentru a proceda cât mai repede și pentru a nu aduce atingere planurilor bugetare. Nu cred că există alte intenții aici în comisie, deci asta e abordarea pe care o vom avea și oricum e abordarea pe care coordonatorii au stabilit Alte comentarii în legătură cu comunicările? Nu. Atunci trecem la punctul 4, calendarul reuniunilor. V-am întrebat dacă aveți comentarii. Oricum, deși aveți comentarii, noi tot nu putem uh, modifica acest calendar. E deja foarte complicat să-l stabilești. Am mai protestat noi în uh, ultima fază. Oricum, lucrurile par definitive acum, nu prea mai avem șanse să schimbăm nimic. Deci, trebuie să-l adoptăm. Punctul 5. Adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor anterioare. Aici vreau să vă informez că avem procesele verbale din 20-21 martie, nu au fost prezentate aceste procese verbale. Dacă până la sfârșitul acestei ședințe nimeni nu are obiecții, atunci aceste procese verbale vor fi adoptate. Domnul Guy Verhofstadt ar trebui să vină la ora 5, acum. Avem 14 minute. Încă două lucruri aș vrea să vă mai spun. You might... Prima este legată, poate vă amintiți, că ne pregătim de ceva vreme în ceea ce privește negocierile privind Registrul Transparenței. Lucrăm de câteva luni bune, chiar din octombrie 2016, într-un grup de contact uh, care îl include și pe Rainer Wieland, pentru a vorbit cu negoci negociatorii numiți de conferința președinților și anume doamna Silvie Ghion și eu și înainte de vară am ajuns să finalizăm mandatul care a fost adoptat de conferința președinților și Așteptăm de ceva luni uh, reuniunea de începere, ar fi uh, negocierile între Parlament, Consiliu și Comisia Europeană și această reuniune politică care va demara negocierile va avea loc săptămâna viitoare. În miercurea viitoare. To inform you that you will be also briefed by, by myself. Și o să vă țin la curent din când în când cu progresele înregistrate la aceste negocieri. Dar e prea devreme deocamdată să mai spun ceva mai mult decât am spus deja. Dar noi, ca AFCO, suntem implicați puternic în acest proces. A doua problemă este legată de Brexit din partea mea, pentru că, în mod normal, eu vă dau, vă informez în ceea ce privește reuniunile în care sunt implicată am avut mai multe reuniuni cu Michel Barnier și cred că și Guy Verhofstadt o să vă spună ce facem acolo la Comitetul uh, de conducere pentru Brexit. Am avut negocieri și în iulie și la finalul lui august. Am avut și am multe reuniuni, dar cele care ies în evidență pe care ar trebui să vi le menționez a fost cu ministrul de externe al Irlandei, și cu noul uh, președinte al Casei Comunelor, Camerei Comunelor a, și a Comisiei pentru ieșirea din Uniunea Europeană, doamna Hilary Ben și hearings or workshops or yeah, mostly hearings. Și vom avea audieri pe această temă deci vom continua să fim implicați. Nu mai spun mai multe pentru că cred că Ghi ne poate spune tot ce e de spus, dar din păcate trebuie să-l așteptăm până la ora 17, pentru că ne-am mișcat mult prea repede cu raportul Breso. Deci, o să suspend ședința pentru 8 minute. Ar fi util să vă întoarceți, pentru că s-au întâmplat multe în ultima vreme în contextul negocierilor pentru Brexit. Mulțumesc! Dear colleagues, I apologize. We just had... Dragi colegi, îmi cer scuze, am primit două mesaje de la Aghi. Primul a fost că vine și al doilea a fost că vine. Deci sperăm că să apară curând. Dragi colegi, aș dori să le urez bun venit tuturor celor care au venit uh, alături de noi pentru acest punct de pernă de zi și aș vrea să-i urez bun venit și lui Ghi. Mulțumim că ai venit. Pentru cei care sunt noi, Ghi este negoci negociator pentru Brexit. Poate sunt unii care încă n-au auzit. Este coordonatorul Parlamentului European pentru negocierile pe tema Brexitului. ului Guy este, de asemenea, președintele grupului uh, pentru Brexit, care a lucrat și pe parcursul verii când au avut uh, loc uh, negocieri și, fără prea multe introduceri, o să-ți dau cuvântul Guy. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând îmi cer scuze că am întârziat un pic, dar am fost într-o ședință cu domnul Ben care este șeful uh, Comisiei pentru Brexit din Casa Comunelor. Poate ar fost o idee bună să-l invităm și pe LAFCO, poate data viitoare, când mai vine la Parlamentul European. Deci, în primul rând, dragi colegi, știți cum am încercat să procedăm. Uh, Conferința președinților, împreună cu președintele AFCO, doamna Hübner, a încercat să conducă procesul de negocieri pe tema Brexit. Întotdeauna mă refer la faptul că în Parlament uh, grupul care se ocupă de asta se numește Steering Group la Consiliu este working group. Deci odată ei lucrează și noi conducem, în mod normal e viceversa, noi muncim și ei conduc. Dar acest comitet de conducere pentru Brexit, alături, cu, alături de președintele Comisiei AFCO, sunt uh, membri ai grupului care au aprobat și susținut uh, rezoluția inițială care a fost adoptată de plen și ideea este că dacă există și alte grupuri care susțin rezoluțiile care vor urma, atunci și aceste grupuri vor fi invitate la grupul de conducere. Și vă spun asta pentru că au fost mai multe întrebări pe această temă legată de modul în care conferința președinților a demarat acest grup de conducere pe tema Brexitului și pe ce uh, fundamente s-a construit el. Și asta este răspunsul la întrebare. Între timp, după cum știți, am avut trei runde de negocieri între Uniunea Europeană, domnul Barnier, care reprezintă Uniunea Europeană, și Guvernul Regatului Unit sub uh, conducerea celor două grupuri din Parlamentul European și din uh, Consiliul European. Prima rundă de negocieri a fost o demarare formală a negocierilor. A doua rundă a avut loc în iulie și s-au prezentat cele două poziții în ceea ce privește subiectele principale de negociere. Și a treia a fost o rundă de clarificări, de prezentări. Și sper că data viitoare vom avea o rundă de negocieri, pentru că acesta este de fapt scopul. Și asta am încercat să facem și săptămâna trecută. După cum știți, poziția Uniunii Europene este ca înainte să vorbim despre relațiile viitoare între UE și Regatul Unit, relații viitoare care trebuie să fie aprofundate și privilegiate, avem nevoie de suficientă claritate în ceea ce privește retragerea, acordul de retragere care este prevăzut în articolul 50 al tratatului. Și acest acord de retragere are mai multe elemente esențiale, niște elemente fundamentale pentru uh, noi. În primul rând, un aranjament legat de drepturile cetățenilor și atunci când vorbesc despre drepturile cetățenilor mă refer atât la cetățenii UE uh, care locuiesc în uh, Marea Britanie, cât și cetățenii britanici care locuiesc în UE. Al doilea punct este un aranjament financiar Uh, un partaj, dacă vreți, uh, în divorțul dintre UE și Regatul Unit. Apoi, al treilea subiect este cel legat de frontieră, frontiera externă a UE și noua frontieră externă, care înseamnă că trebuie să uh, ne ocupăm de frontiera între Republica Irlanda și Irlanda de Nord. După cum știți, Parlamentul European a avut, pe baza unei rezoluții, o poziție foarte clară că nu vrem o frontieră dură între cele două Irlande. Și al patrulea element este reprezentat de șapte puncte, Euratom, spre exemplu. Nu o să intru în detalii, dar sunt mai multe elemente, mai multe documente care au fost publicate de Uniunea Europeană și de documente care au fost publicate și de Regatul Unit ca răspuns la documentele publicate de noi. Acestea sunt elementele esențiale pentru acordul de retragere și am spus de la bun început că dacă se fac progrese suficiente pe marginea acestor patru elemente, atunci putem să intrăm în a doua fază a negocierilor, și anume să începem să vorbim despre relațiile viitoare. Întrebarea dacă am făcut suficiente progrese va fi uh, decisă de Consiliul European. la Consiliul din uh, treia săptămână din octombrie, ideea fiind ca Parlamentul European să propună o rezoluție care să evalueze dacă s-au făcut progrese suficiente. Acesta e propunerea de calendar pe care am avut-o. Deci Parlamentul European ar trebui în săptămânile care urmează să propună o rezoluție care să evalueze dacă s-au făcut progrese suficiente și dacă am putea, după Consiliul European din octombrie, să intrăm deja în a doua fază a negocierilor în ceea ce privește relațiile viitoare cu uh, Regatul Unit. Sau dacă, din potrivă, avem nevoie de mai mult timp în uh, săptămânile și lunile care urmează pentru a negocia în continuare acordul de retragere. Trebuie să vă spun că după rapoartele pe care le-am primit în iulie, în august și astăzi, <coughs> din partea domnului Barnier, evaluarea este foarte clară. Nu s-au făcut progrese suficiente până în momentul de față pentru a putea spune, da, putem trece imediat la faza a doua a negocierilor. Dacă îmi permiteți, cred că ar fi bine să intrăm în diversele subiecte de negocieri. În primul rând, drepturile cetățenilor. Ați văzut că ambele tabere au publicat un document comparativ care prezintă diversele elemente cheie ale, cetăț- ale drepturilor cetățenilor, prezentate una lângă alta. și se spune și dacă există acord pe marginea acelui element sau nu. Verde, acord, roșu, lipsa unui acord. Dar nimeni n-a discutat culorile, ce culori ar trebui folosite și galben înseamnă că este nevoie de clarificări suplimentare. Ceea ce am făcut se bazează pe acest tabel uh, comparativ. Am uh, colectat de la diversi președinți de comisii care sunt uh, implicați și de la reprezentanții uh, Comisiei de Conducere pentru Brexit observațiile lor. Am primit și observații din partea grupului ECR pe marginea acestui tabel comparativ și, cum spuneam, am strâns toate aceste opinii și mâine dimineață Le vom publica pe site-ul nostru de internet, pe site-ul de internet al Comisiei uh, de Conducere. Deci poziția UE, poziția Regatului Unit pe marginea diverselor elemente cheie și, pe lângă asta, observațiile făcute din partea Parlamentului European, din partea președinților de la juri LIBE, AFCO, EMPLă și reprezentanții grupurilor, de asemenea, precum și observațiile pe care le-am primit din partea grupului ECR. Deci asta, cum spuneam, toate aceste informații vor fi publicate mâine și avem astfel o privire de ansamblu asupra elementelor uh, cu care suntem de acord sau nu suntem de acord. Um, deci nu doar uh, din punctul de vedere al uh, Regatului Unit, ci și din punctul de vedere al pozițiilor care există în Parlament. S-au făcut uh, progrese de la ultima rundă de negocieri pe tema drepturilor cetățenești. S-au clarificat uh, securitatea socială și lucrătorii de frontieră și, de asemenea, și asigurările de sănătate. Și pe această temă s-au făcut progrese în uh, ultima rundă de negocieri. Dar ceea ce continuă să fie problema noastră comună nu este conținutul acestor drepturi. Pentru că în propunerea uh, Guvernului Regatului Unit apare un statut uh, pentru cetățenii europeni uh, pentru viitor care acoperă majoritatea drepturilor pe care le au cetățenii europeni deja în acest moment. Singura mare problemă este cu reîntregirea familială, pentru că aici propunerea este, reprezintă mai puțin decât uh, avem în acest moment. Problema cu acest statut este că vom avea un nou sistem care va fi incorporat în legislația britanică și pentru a obține acest statut, fiecare cetățean european va fi nevoit să-l solicite și să demonstreze mai multe lucruri și apoi se va lua o decizie din partea Guvernului Regatului Unit dacă cetățeanul respectiv va, primit, va primi acest statut sau nu. Și nu se va face per familie, ci se va face cu solicitări individuale. Deci dacă ai o familie cu soț, soție și trei copii, este nevoie să faci cinci solicitări. Deci asta este problema noastră majoră cu propunerea existentă acum nu atât drepturile care sunt acoperite de această propunere și excepția reîntregirii familiale, pentru că și noi vrem ca aceasta să fie inclusă în, în statutul nou, dar, în practică, cum spuneam, vei fi nevoit să solicit acest uh, statut și să demonstrezi că îndeplinești mai multe condiții care vor fi stabilite. Și trebuie să soliciți acest lucru individual. Why it is not... Și noi ne întrebăm de ce nu este posibil ca drepturile cetățenilor să fie organizate într-un mod colectiv. Să spunem, cei care sunt acolo vor avea și în continuare drepturile pe care le au și acum. Și să nu diminuăm aceste drepturi, cum e reîntregirea familială, sau să îngreunez, să creez o povară administrativă suplimentară pentru ei. Și același lucru se aplică și cetățenilor britanici care locuiesc pe continent. Nu vrem după părerea Parlamentului, care reflectă ceea ce am uh, spus în rezoluția adoptată cu mare majoritate în uh, Parlament, uh, nu vrem să îngreunăm viața cetățenilor britanici care vor locui pe continent. Deci, unul din subiectele, unul din lucrurile pe care noi le-am spus este că atunci când ai rezidența într-o țară a Uniunii Europene, UK citizens can go to another după uh, Brexit, uh, cetățeanul respectiv se poate muta într-o altă țară a UE și se va bucura de aceleași drepturi. Dar, uh, deocamdată, aceasta nu este poziția UE, dar este poziția Parlamentului European pe această temă. Sau, spre exemplu, credem că trebuie să fie posibil ca cetățenii UE care locuiesc în Regatul Unit și cetățenii britanici care uh, locuiesc uh, pe continent să participe la alegerile locale pe viitor. Pentru că n-ar trebui să se țină cont de naționalitate atunci când particip la uh, alegerile locale, ci particip la alegerile locale pentru că trăiești în comunitatea respectivă și ca atare trebuie să particip la aceste alegeri. Uh, we are... Deci, și din acest punct de vedere, încercăm să convingem ambele tabere să accepte acest principiu până la urmă. Deci, din punct de vedere al drepturilor cetățenilor, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește lucrătorii din zonele de frontieră, cooperare legată de securitatea socială și serviciile medic- medicale. Însă, principala problemă legată de drepturile cetățenești este reprezentată în continuare de statutul uh, propus pentru cetățenii europeni în Regatul Unit, care urmează să fie obținut în urma une, unor cereri indi, individuale, ceea ce noi ceea ce cu, și cu această propunere noi nu suntem de acord, considerând că există o propunere, o variantă administrativă mult mai bună. Între timp, trebuie și noi uh, să subliniem că se pare că Ministerul de Interne britanic a recunoscut că a făcut o greșeală, în momentul în care în această vară a, a transmis uh, cam 100 de scrisori unor cetățeni uh, europeni care trăiesc în Regatul Unit, prin care li se cere să părăsească Regatul Unit. Deci s-a recunoscut faptul că a fost o greșeală, însă, acestea fiind spuse, trebuie să recunosc că am primit scrisori din partea din partea unor cetățeni britanici care trăiesc în, uh, în Uniunea Europeană, care au întâmpinat uh, dificultăți din punct de vedere administrativ privind aspecte administrative, privind diferite documente pe care trebuie să le obțină de la autoritățile locale. Deci este clar că pentru cetățenii uh, europeni trăiesc în, care trăiesc în Regatul Unit și pentru cetățenii britanici care trăiesc în anumite state membre ale Uniunii Europene, lucrurile Uh, devin tot mai uh, dificile. Acești oameni încep să, încep să întâmpine dificultăți și nu este ceva normal, pentru că abia după ce Regatul Unit se va retrage din Uniunea Europeană ar trebui să intre în vigoare un nou uh, sistem. Până când Regatul Unit nu se retrage din Uniunea Europeană, rămâne continuare membru al Uniunii Europene și trebuie să respecte uh, aceleași legislații, aceleași norme, fără a le schimba doar pentru că discutăm despre părăsirea Regatului Unit a Uniunii Europene și este un lucru valabil și pentru Uniunea Europeană, pentru că, după cum am spus, am primit scrisori din partea unor cetățeni britanici care întâmpină dificultăți uh, în Europa. Al doilea subiect la care doresc să, să mă refer, să vă spun în ce situație stăm acum, se referă la Irlanda. În, infirmo- în uh, informarea pe care am primit-o din partea negociatorilor, ei se referă la progresele înregistrate pe marginea uh, zonei comune de călătorit și respectarea în totalitate a acordului din uh, așa numitului Good Friday Agreement. Însă, principalul subiect privind uh, frontiera, în mod evident, trebuie discutat mai mult și uh, nu s-a ajuns la o soluție acceptabilă pentru uh, ambele părți pe acest subiect. Și toată această chestiune a, între ghilimele, frontierei uh, invizibile, uh, eu am făcut niște glume spunând că, într-adevăr, eu provin dintr-o țară în care uh, suprarealismul înseamnă ceva. Nu știu, poate cunoașteți uh, pictura lui Magritte cu titlul Se ține pazi în pip. Și mă uit, uitându-mă la acest, uh, <laughs> gândindu-mă la acest uh, tablou și gândindu-mă la discuția privind frontiera invizibilă, nu pot să nu văd această legătură. Uh, nu știu ce înseamnă o frontieră invizibilă, o graniță uh, invizibilă. Există un uh, grăunte de adevăr în legătură cu acest concept al unei granițe uh, invizibile, pentru că se folosește, de exemplu, se folosesc monede diferite de o parte și de alta a uh, a frontierei uh, respective. Sistemele, sistemele juridice sunt uh, diferite de o parte și de alta. Uh, da, am înțeles limitele de viteză în trafic sunt diferite. Mile, respectiv kilometri și așa mai departe, sistemul metric și celălalt. Însă, este evident, așa cum am indicat deja în uh, rezoluția adoptată de noi, Parlamentul European nu-și dorește o întărire, o consolidare a acestei frontiere, ci un sistem care să fie în beneficiul nu doar al cetățenilor de rând, dar și al uh, antreprenorilor, ceea ce ne face să ne întrebăm ce înseamnă această frontieră și toate aceste chestiuni trebuie să fie discutate mai mult între de cele două părți, fără a discuta, desigur, despre natura viitoarelor uh, relații. Pentru că, desigur, dacă dintr-un motiv sau altul Regatul Unit rămâne membră a Uniunii Vamale sau a pieței unice, atunci lucrurile se schimbă, însă nu, nu nu, nu suntem în situația în care putem să uh, discutăm uh, despre această posibilitate și trebuie să înțelegem uh, cum putem garanta uh, frontiera existentă fără controle suplimentare și ce se va întâmpla, unde, unde vor avea loc controlele viitoare. Nu știu câte uh, puncte de trecere de frontieră există. Astăzi am aflat că este vorba de mai mult de 260 între a frontierei între Irlanda și Irlanda de Nord. Controlarea acestor 260 de puncte este varianta de viitor pe care trebuie să o alegem? Eu nu cred că nu cred că aceasta ar trebui să fie uh, opțiunea. Sau controle în porturi, aeroporturi și așa mai departe. Deci toate aceste aspecte încă nu au fost uh, rezolvate. Acesta a fost al doilea punct, Irlanda. Al treilea punct, uh, factura, înțelegerea fisc- uh, financiară. Nu s-au înregistrat niciun fel de progrese pe acest punct și în ultima rundă de negocieri, Regatul Unit a pus sub semnul întrebării poziția Uniunii Europene, afirmând că nu ar exista niciun fel de temei uh, juridic uh, privind uh, cererile uh, financiare și cred că domnul David Davis într-o conferință de presă a indicat că uh, s-ar putea să existe obligații morale, însă nici de cum obligații legale pe, acest, pe această chestiune. În rezoluția noastră, noi am indicat că dincolo de anul 2019 s-ar putea să există obligații financiare um, care rezultă din angajamentele asumate înainte anului 2019. Cred că știți care este diferența între un angajament uh, de cre- uh, credit de angajament și un credit de plată. A fost prima lecție pe care am învățat-o când am devenit uh, ministru de, de finanțe, care se ocupa de, de bugete în, uh, în țările de jos. Înainte de a ocupa acel post, eu credeam că uh, principala competență de care ai nevoie este să spui nu. Uh, însă, din, în prima zi, am, mi s-a explicat care este diferența între creditele de angajament și creditele de, uh, de, de plată. Deci nu putem spune că uh, nu, nu mai, nu mai avem nimic de plătit după anul 2019, pentru că au existat angajamente care pot duce la uh, posibile plăți după retragerea Regatului din Uniunea Europeană sau alte uh, angajamente posibile care pot crea o obligație, vor produce la un moment dat o, o obligație și necesitatea efectorii unei, unei plăți. Și nu putem ști acest lucru dacă se va întâmpla sau nu. Dacă a fost oferită o garanție de către Uniunea Europeană, va fi folosită garanția respectivă sau nu? Dacă investiția va da greș, atunci se va recurge la garanția oferită de Uniunea Europeană sau nu. Deci este vorba de angajamentele, de obligațiile uh, posibile. Deci toate aceste chestiuni plutesc în aer, în acest moment nu sunt uh, recunoscute de cele două părți, sau cel puțin Regatul Unit nu recunoaște că ele ar trebui să facă parte din acordul uh, financiar uh, final, deci din acest punct de vedere progresele sunt foarte limitate. Ce se va întâmpla acum la viitoarea rundă? Foarte posibil următoarea rundă de negociere va avea loc în ultima săptămână, nu în a treia săptămână a lunii septembrie, și pentru că s-ar putea să asistăm la o intervenție importantă din partea primului ministru uh, britanic în data de 24 septembrie și nu ar fi o idee foarte bună să se combine cu viitoarea rundă de negocieri. Deci este posibil ca a patra rundă de negocieri să nu se desfășoare în a treia săptămână a lunii septembrie, ci în a patra uh, săptămână a lunii septembrie. În al doilea rând, propunerea pe care o voi face eu președinților uh, conferinței președinților este de a prezenta o nouă rezoluție uh, plenarei, prima sesiune plenară din luna octombrie, în data de 3 sau 4 octombrie, conținând diferitele elemente ale negociere, și anume drepturile cetățenilor, care este situația actuală, ce își dorește Parlamentul European în legătură cu acestea, apoi progresele legate de Irlanda și frontiera cu Irlanda de Nord, Republica Irlanda de Nord și, în al treilea rând, progresele în general legate de negocieri. Înainte de a, de a demara a cincea rundă de negocieri a patra rundă va avea loc, după cum am spus, în, foarte probabil în a patra săptămână din luna septembrie, a cincea este prevăzută pentru luna uh, octombrie și cred că înaintea reuni, uh, reuni, reunirii Consiliului European, uh, Parlamentul European trebuie să uh, își exprime poziția privind situația acestor uh, negocieri. negocieri înainte ca ele să fie examinate de Consiliu în octombrie. Și pentru și mi se pare că o asemenea rezoluție va reprezenta un bun pas din partea Parlamentului European examinând astfel progresele înregistrate în legătură cu, cetă- cu drepturile cetățenești, în legătură cu chestiunea frontierei între Republica Irlanda și, Irlanda și Irlanda de Nord. Și uh, aceste progrese ar fi examinate prin intermediul acestei uh, rezoluții care ar putea să fie adoptată în plenară în data de 3 sau 4 octombrie, în funcție de decizia care va fi luată de uh, conferința președinților. Deci, doamnă președinte, mai mult sau mai puțin aceasta este situația actuală a negocierilor pe care o pot uh, prezenta Comisia AFCO și, desigur, vă stau la dispoziție pentru a răspunde oricăror întrebări. Mulțumesc foarte mult, Ghi, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare și acum aș dori să dau cuvântul colegilor. Prima este Martina Anderson. Um, Guy, I want to thank you uh, once again for, for that. Ghi, aș dori să-ți uh, mulțumesc din nou pentru această prezentare, pentru că ne-ai spus care este situația actuală. Cred că um, foarte mulți eurodeputați încep să înțeleagă implicațiile retragerii uh, Regatului din Uniunea Europeană. Ai, men- ai menționat uh, sutele de, punct- de puncte de trecere a frontierei între uh, Irlanda de Nord și uh, Irlanda și problemele potențiale întâmpinate și faptul că această frontieră este o prioritate a Parlamentului, a Consiliului, a Comisiei, trebuie să fie salutat de toată lumea. Și am auzit din partea guvernului britanic în documentul privind uh, această chestiune. Spune că acordul uh, din vinerea cea bună este piatra de temelie pentru uh, rezolvarea chestiunii frontierei <coughs> irlandeze. Nu ne dorim uh, doar uh, uh, cuvinte dulci de asigurare că nu, nimeni nu-și dorește o frontieră reală, ci dorim să înțelegem cum ar trebui să funcționeze această frontieră. Așa cum a indicat deja și a declarat foarte clar Michel Barnier, nu există o frontieră unde să nu există niciun fel de, con- de controle. Am înțeles că nu există soluții tehnice care să ne ajute să depășim această problemă. Deci pentru a păstra acordul respectiv în întregimea sa, am, ascult, am auzit că și aceasta este poziția Consiliului, este și poziția Guvernului Britanic, deci uh, Uh, trebuie să înțelegem, să începem să examinăm modalitățile prin care uh, Parlamentul, Consiliul și Comisia vor garanta acest acord. Și oamenii au nevoie de, de informații mai multe, pentru că acordul respectiv are trei axe uh, principale. Și dacă ne uităm la actul legislativ din 1998, prin care acordul respectiv a intrat în vigoare, se spune foarte clar că uh, Uh, ministrii uh, și adunările parlamentare nu pot uh, adopta acte legislative care să fie contradictorii cu dreptul comunicar. A doua axă. Se spune foarte clar că Consiliul trebuie să implementeze politicile Uniunii Europene. Și există și a treia axă, relațiile între Est și Vest. Deci cred că singura modalitate prin care Parlamentul, Comisia și Consiliul vor reuși să păstreze acest acord în întregimea sa este să garanteze prin acordul de retragere a Regatului uh, Unit că um, acordul uh, din vinerea cea bună devine parte integrantă a acestui acord de retragere. Și din punctul de vedere a faptului că nu se introduc controle suplimentare la, la, la frontieră, uh, cu excepția situației în care întreaga insulă este parte a Uniunii Vamale, ne vom confrunta cu această uh, dificultate. O parte a insulei este uh, membră a Uniunii uh, Europene, cealaltă parte nu. Dacă ne gândim numai doar la siguranța alimentară, dar și alte, la, la și uh, alte uh, chestiuni, cum vor, vom putea să împăcăm două seturi diferite de reglementare uh, pe aceeași insulă? Și apoi, cum vom reuși să păstrăm uh, drepturile cetățenești. Pentru că Regatul Unit, în documentul publicat, spune că aceste drepturi vor fi păstrate și gar- uh, garantate în uh, Irlanda de Nord. Însă, cum ne vom asigura că cei 1,8 milioane de, de cetățeni care au și uh, uh, pașaportul irlandez se vor uh, bucura de aceleași drepturi după retragerea uh, Regatul Unit din uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc, Martina. Înainte de a da cuvântul uh, și altor colegi, v-aș ruga să nu depășiți două minute în intervențiile dumneavoastră, pentru că nu mai avem la dispoziție decât 40 de minute și am dorit să ascultăm și uh, răspunsurile lui Ghi. Diane James. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Verhofstadt, vă mulțumesc pentru modul uh, în care ați prezentat lucrurile așa pe o notă pozitivă, spre deosebire de ceea ce apare în media britanică. Acolo se vorbește despre un mesaj apocaliptic. Ei bine, în acest context de pedepsire, de revanșă și de Um, descurajare, înțeleg, um, e de înțeles ce să spun. Eu am niște informații. Din câte înțeleg eu, cele 11 domenii negociate până acum, 11, doar 3 uh, sunt supuse unui blocaj. Deci, în legătură cu 8 domenii s-au făcut progrese foarte mari, ceea ce e interesant dacă e să ne uităm ce se dorește să se prezinte în uh, um, Uh, presă, mai ales decât domnul Garnier. Însă din punctele acestea discutate, aș vrea să știu dacă s-a discutat... Deci dintre aceste lucruri e și înțelegerea financiară. M-am uitat la calcule, am înțeles ce mi-a spus și dumneavoastră, însă dacă Marea Britanie iese în 2019, ar trebui să plătim 26,5 miliarde. Deci să avem, practic, această reducere din partea UE. Asta în funcție de calculul uh, făcut uh, pentru reducere în urmă cu câteva zeci de ani. Întrebarea e, această sumă de 26,5, această reducere, a fost ținută, avută în calcul? Ați ținut cont de ea la uh, ședințele noastre informative? Și dacă e vorba de 26,5 miliarde și în weekend am auzit că noțional ar fi vorba de o înțelege 50 de miliarde de euro, atunci, de fapt, suma pe care ar trebui să o plătească Marea Britanie e doar de 25 de uh, miliarde, deci în urma reducerii respective. Deci, ce comentarii puteți să-mi dați despre aceste cifre? I have the floor because I come uh, now I'll be uh, very short and say it in it. Mă voi exprima în italiană pentru mai multă claritate. Eu trovo molto giusto. Foarte corectă mi s-a părut prezentarea făcută de Guy Verhofstadt în legătură cu punctele de dezacord, acordul de retragere. Aș mai adăuga eu aici și rolul Curții de Justiție. Pe lângă elementele pe care le-a descris uh, Ghi. Deci, situația Curtea de Justiție încă neclară. Un lucru mi-ar plăcea mie să discutăm. Eu întotdeauna am fost pentru separare. Deci dacă avem o înțelegere în prima fază a negocierilor în legătură cu acordul de retragere, se trece la faza a doua a negocierilor cu Marea Britanie. Ceea ce aș vrea să știu eu următorul lucru. În Marea Britanie, în momentul de față, se vorbește cu un sentiment din ce în ce mai urgent despre un acord interimar. Deci se pare că există o mare coaliție în favoarea unui acord interimar care ar putea să prevadă continuarea fie a pieței unice, fie, a apartenenței la Uniunea Europeană. Și această coaliție se pare că își dorește ca lucrurile să fie hotărâte cât mai rapid, deci înainte de discutarea um, de discuțiile despre um, a ieșirea Marii Britanii de pe urma jurisprudenței europene, jurisdicției europene, mă scuzați. Deci, conform comisiei, conform acestui grup de conducere, există voința de a discuta despre acest punct? acum, înainte de a încheia acordul de retragere? Și în al doilea rând. Se vorbește, spuneam, din ce în ce mai mult despre acest acord interimar și englezii tind să excludă problema um, imigraților europeni. Deci ei cam uh, aleg așa pe mustață. Dar cum vom face noi cu protejarea cetățenilor europeni? Nu trebuie să avem un acord în legătură cu protecția cetățenilor europeni în Marea Britanie și a celor britanici de pe Uniunea Europene? Mulțumesc. Fără microfon. Domnul Șofler. Mulțumesc, doamnă președinte. Ghiți, mulțumesc și ține pentru că ai venit să ne prezinți ce s-a întâmplat în urm- ultimele săptămâni. Pe scurt, câteva întrebări. În primul rând, mi se pare că ceea ce analizăm noi în contextul general e să vedem cine stabilește contextul negocierilor. Britanicii încă mai uh, uh, contestă ce se întâmplă. Europenii par însă mai hotărâți și eu cred că lucrurile vor continua asta. Din câte mai citit eu, eu din câte am citit eu, nu cred că britanicii acceptă distinția între mandatul Consiliului și ceea ce face Barnier. Deci, iată că începe să se <laughs> trupeze un nou discurs de blamare a Uniunii Europene pentru modul în care merg negocierile. Un lucru pe care vreau eu să-l subliniez aici, rolul opiniei publice britanice, care e <laughs> foarte negativ și nesănătos în ceea ce vrește obținerea unui rezultat pozitiv, pe care eu mi l-aș dori personal referitor tot la cetățeni. Eu am impresia că abordarea britanicilor uh, e următoarea, adică de a nu conferi un drept automat de ședere, de rămânere pe teritoriul britanic. Ce interesați trebuie să-și dovedească, practic, uh, valoarea pentru a putea rămâne pe teritoriul Marii Britanic. Să nu uităm că Parlamentul din Westminster e <laughs> suveran și poate uh, refuza orice fel de acord. Deci atunci ce fel de uh, înțelegere să avem noi aici pentru orice dispute? Ce se va întâmpla dacă peste vreo 10-15 ani, de exemplu, următorul guvern britanic care va fi la putere va spune că nu-și mai dorește deloc uh, cetățeni de pe continentul european? Uh, un alt lucru care mi se pare foarte curios. Nu prea să vorbești despre pescuit. Ce se întâmplă cu, cu pescuitul? Cu rezervele de pește? Uh, din uh, Marea Britanie pescuite de danezi sau uh, de belgeni. ce cu pește ăștia? Apatriz, zice doamna Spinelli. Helmut Scholz. Thank you, and I also want to thank uh, Guy Verhofstadt for this. Și eu îi mulțumesc lui Guy Verhofstadt pentru prezentare. Parlamentul și echipa de negociere a Consiliului are niște linii clar definite. Asta înseamnă drepturile dobândite trebuie respectate. Problema despre care vorbim astăzi e următoarea când și cum putem informa cetățenii care sunt îngrijorați de viitorul lor, oameni, familii și așa mai departe. <coughs> Când pot fi aceștia informații în legătură cu viitorul lor statut? Putem avea un efort comun împreună cu echipa de negociere britanică pentru a le oferi un răspuns cetățenilor și ei trebuie să o facă după părerea mea, e problema cea mai arzătoare și asta mă duce la a doua întrebare. Finanțele, partea financiară, plățile care trebuie ă, efectuate. Deja avem întârzieri la planificarea următorului CFM, cadrul financiar multianual, după 2020. Deci care va fi abilitatea noastră de a amplifica și de a ne planifica propriul buget cu 27 de state membre sau cu 28. Săptămâna viitoare vom avea discursul despre starea Uniunii. Deci, iată, sunt niște chestiuni foarte serioase și asta are legătură și cu opinia publică și dacă facem legătura între cele două chestiuni, cred eu ar fi uh, esențial pentru a avea o poziție fiabilă, uh, solidă la aceste negocieri. Și asta din perspectivele ambelor părți. Mulțumim, Helmut! Doamna McGuinness, mă scuzați, v-am spus, domnul. Mulțumesc, mulțumesc, Ghi pentru prezentare. Referitor la următorul lucru, dacă ți s-ar cere să clasifici domeniile în funcție de dificultate, eu cred că bugetul, banii, cel mai greu, după care frontiera, după care cetățenii. Și dacă ar trebui să mă concentrez specific asupra frontierei, ce asta are de face și cu cetățenii, i-aș spune doamnei James, care tocmai pleacă de aici, da, Banii contează, însă pacea e mult mai importantă decât banii. Și de aceea problema graniței irlandeze, care e invizibilă acum. De exemplu, a existat o inundație rapidă în circumscripția mea, Donegal, lângă Derry și Tyrone. În regiunea oamenii au fost foarte afectați. Am trecut granița de patru ori. Și e o graniță invizibilă, prozii, și pe mine mă cam deranjează începem să punem întrebări. Unde se vor efectua controlele? Cum pot fi păzite aceste 300 de puncte de trecere a frontierei? Asta a fost trecutul și acordul din Vinerea Mare a fost deja încheiat. Nu vrem să ne întoarcem înapoi. Nu vrem să dăm înapoi aici, să ne întoarcem în trecut. Și e important să spunem cu toții că putem avea în continuare aceeași situație din insula Irlandei dacă Marea Britanie rămâne măcar în Uniunea Vamală sau pe piața, sau în piața unică și asta trebuie să fie spus foarte clar, chiar dacă reacția publicului va fi negativă iar cetățenii din Irlanda de Nord au rămas să rămână în Uniunea Europeană. Deci acea parte a Marii Britanii a, răma, a votat să rămână în UE. Și mulți dintre cetățenii care au votat ca să iasă din Uniunea Europeană îmi spun că nici ei nu-și doresc din nou o graniță, o frontieră. Deci trebuie să o facem asta și aș vrea să știu ce credeți, domnule Verhofstadt. Pentru a proteja procesul de pace și pentru a onora acordurile trecute și pentru a ține cont de fragilitatea acelui proces e ca Irlanda de Nord să rămână în Uniunea Vamală și chiar și în piața unică. E ceva ce ar trebui să fie discutat. Vă rog să ne confirmați acest lucru. Mulțumim, domnul Batten. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am foarte multe întrebări pe care aș dori să le adresez, dar trebuie să mă limitez la una legată de aranjamentul financiar. Dacă e o problemă aici, este datorată slăbiciunii guvernului britanic, pentru că ar fi trebuit să vi se spună care este cifra reală, și anume zero, și să mergem mai departe de aici. Dar uh, vreau să știu care este temeiul juridic, pentru că cred că domnul Verhofstadt a recunoscut, dacă am înțeles bine, că nu a existat un temei juridic, ci o obligație morală. Singura obligație morală pe care o văd eu este față de salari- salariile și pensiile funcționarilor publici Uh, britanici care sunt uh, angajați de comisie. Nu văd de ce să nu continue să lucreze pentru UE oricum. Și cum s-a ajuns la această cifră de 100 de miliarde? Comisarul Oettinger a spus, uh, în primul rând, că este o responsabilitate după 2020 și mai recent a spus după 2023. Deci mi se pare că lucrurile evoluează așa de la o zi la alta și aș vrea să știu de ce. Domnul Verhofstadt a vorbit despre responsabilitățile contingente. Ar fi fost inteligent din partea UE, este ca după verdictul de la referendum din 2016, UE să accepte că să nu mai existe angajamente bugetare. Cetățenii și uh, firmele din UE, uh, atunci când își reduc uh, veniturile, trebuie să-și reducă și cheltuielile. Uh, foarte pe scurt, eu cred că nu vă datorez nimic, dar uh, haideți să încercăm să ne gândim cât ai putea să ceri. Ar putea fi doar contribuția netă până la momentul uh, plecării. Și dacă se elimină uh, reducerea, ajungi la o cifră din iulie anul acesta până în 2019 de 33,7 miliarde. Uh, și în fiecare lună în care plătim mai mult, cifra se reduce. Până ajungem la jumătatea lui 2019, un calcul scurt spune că suma rămasă ar fi pe undeva pe la 4,8-4,6 miliarde. Și reducerea care ar fi plătită doar anul următor ar fi cam aceeași sumă. Deci chiar dacă nu plecăm din organizație în 2019, Uh, nu vă datorăm nimic, practic. Deci, uh, care este temelul juridic pentru solicitarea acestor bani? Pentru că nu apare în tratatul de la Lisabona, nu apare în articolul 50 și dacă există un temei juridic, spuneți-ne care este și spuneți-ne cum ați ajuns la cifra de 100 de miliarde și pe ce bază, uh, astfel încât guvernul britanic să înțeleagă despre ce vorbiți. Thank you. I really... Mulțumesc. O să vă rog să fiți foarte, foarte succinți. Nu mai mult de un minut și jumătate, două minute, pentru că avem foarte mulți colegi care ar dori să fie uh, ascultați. Rachel Colbert? Ah, ok. Um, but now Richard. Richard, deci. Întrebarea pe care, întrebările pe care vreau să le adresez au fost deja adresate. Poate o reacție la final față de încercarea anumitor miniștri uh, britanici să dea vina pe Bruxelles, să spună că e un șantaj al uh, Bruselului și că UE încearcă să stoarcă cât mai mulți bani de la Marea Britanie, ca și cum UE a decis ca Marea Britanie să plece, nu Marea Britanie a decis singură să plece. Thank you, Mercedes. Mulțumesc. Mercedes Bresu. Doamna Bresu. you. Mulțumesc. Și eu cred că unul din punctele asupra cărora noi, eurodeputații, ar trebui să cerem mai multă claritate, are de-a face cu modul de a defini conflictele, disputele. Aici mi se pare că pozițiile sunt foarte diferite. Uniunea Europeană își dorește ca în continuare litigiile să fie rezolvate de curtea, soluționate de Curtea de Justiție, în timp ce Marea Britanie nu își dorește asta. E clar că vor exista litigii, mai mult ca sigur, mai ales în ceea ce privește drepturile cetățenilor. E vorba de milioane de drepturi individuale aici în joc, deci vor trebui gestionate chestiuni precum frontierele sau acordul uh, financiar. Acesta, bineînțeles, se va referi la cele două părți principale implicate în negocieri. Deci va trebui ca noi să fim foarte atenți atunci când vom uh, oferi mandatul pentru, v-am acordat, mă scuzați, mandatul pentru a trece la a doua parte a negocierilor. Mulțumim, uh, domnul Selimovici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și domnului Verhofstadt pentru raportul domniei sale. Am trei întrebări subcinte. În primul rând, Dumneavoastră, domnule Ferhofstadt, după părerea dumneavoastră, care este starea de acord? Vorbim despre responsabilitățile fiecarei tabere și o să încercăm să ajungem la un acord comun, dar vreau să știu dacă există vreun acord care sunt uh, subiectele care ar trebui să fie negociate în acordul financiar. A doua întrebare. Omologii din guvernul britanic, după părerea dumneavoastră, pregătesc opinia publică să accepte acordul lor care ar fi uh, termenii săi, pentru că ar trebui să existe un acord. Eu dacă ascult pe colegii din Parlament, pe colegii britanici și dacă ascult și dezbaterea publică din Regatul Unit, uh, mi se pare o concurență între cine va fi cel mai dur. Dar cineva trebuie să explice votanților că trebuie să găsim cumva un acord. Pentru că, și asta e a treia întrebare, acest acord va influența relațiile noastre viitoare. va trebui să avem o relație viitoare cu Regatul Unit și mi se pare că aici colegii spun nu vă datorăm nimic, nu, bun, foarte bine, dar uh, Ă, atunci înseamnă că nu mai aveți niciun fel de relație cu noi după aceea. Da, cu siguranță trebuie să existe o relație de un fel sau altul. Nu putem să zicem, nu, nu vă dăm niciun ban. Mie mi se par foarte dificil și aș vrea să știu dacă uh, după părerea dumneavoastră, uh, britanicii pregătesc opinia publică pentru un acord care să fie finalizat, pentru a avea o relație viitoare care să fie bună pentru ambii parteneri pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Max Anderson! Mulțumesc! Îi mulțumesc și domnului Verhofstadt pentru această prezentare exhaustivă. Imediat după Brexit uh, am fost îngrijorat că unii politicieni din UE vor dori uh, să trateze Marea Britanie cât mai dur, astfel încât să descurajeze plecarea altor state. Și asta ar fi putut uh, fi prea mult. Dar ce văd acum din partea guvernului uh, britanic este că incompetența conservatorilor pune Marea Britanie într-o situație mult mai proastă decât și-ar fi imaginat oricine până acum. Și mă îngrijorează asta. Și am deci două întrebări. În primul rând, negocierile merg într-un ritm care să permită finalizarea lor la timp pentru a avea un acord negociat așa cum trebuie înainte să expire perioada de patru ani și în al doilea rând începem să vedem că uh, guvernul conservator își dă seama că poziția sa de negociere este slabă. Mulțumesc, Fabia Castaldo. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. mulțumesc și eu domnului Verhofstadt pentru prezentarea dumnealui atât de cuprinzătoare. Bineînțeles că multe din întrebările pe care vreau eu să le adresez au fost uh, adresate de alții, însă e clar că și eu consider că prioritatea e apărarea drepturilor cetățenilor, așa cum spuneați și dumneavoastră și pe mine mă cam uh, uimește <laughs> această propunere a granițelor invizibile despre care se vorbește și Londra spune că ar fi o posibilă soluție pentru frontiera în Irlanda de Nord. Uh, Situația generală e că ne aflăm practic la începuturile unui joc de poker când încă se tatonează terenul pentru înainte de a aborda punctele mai, mai dificile. Aș vrea să vă întreb două lucruri la care nu s-au referit înainte colegii mei. În primul rând, o comentariu în legătură cu <coughs> declarația unită Japonia-Marea Britanie după întâlnirea între Theresa May și Shinzo Abe, premierul japonez. Uniunea, Marea Britanie până când, atât timp cât mai e partener în Uniunea Europeană, nu poate negocia tratate comerciale cu țări terțe. Însă, iată, s-a anunțat acest acord, o voință politică clară în spatele acesteia și Japonia se pare că <coughs> așteaptă acest parteneriat după Brexit. E o abordare care s-ar putea să se uh, repete și în legătură cu alți parteneri. Deci se vede clar că britanicii sunt uh, practic uh, implicați aici. Acum, <coughs> e posibil să faci așa ceva? atâta timp cât uh, încă tu ai niște negocieri în curs, nu cumva uh, încalci dreptul Uniunii Europene de uh, politică comercială unită, așa cum în ceea ce vrește schimbul de informații în domeniul cooperării și uh, combaterii terorismului. Mi-amintesc că în timpul campaniei electorale s-a spus că în urma unui Brexit dur s-ar putea uh, să aibă mult de suferit uh, cooperarea în ce privește informațiile și securitatea. Și dat fiind uh, cât de importante sunt serviciile secrete britanice, ar fi o lovitură foarte dură pentru noi, însă și pentru ei pe de altă parte. Am putea considera că a fost doar uh, un argument de campanie electorală, o simplă ieșire sau e ceva mai Uh, grav aici. Mulțumim, Fabio. Dragă Ghi, îți dăm cuvântul atâta timp cât ai tu nevoie. Thank you. Maybe uh, I, I take the, the different question. Bun, o să încerc să reunesc întrebările diferite puse de colegi. Spre exemplu, doamna Anderson și doamna McGuinness, amândouă au pus întrebări foarte bune legate de Irlanda și Irlanda de Nord. și uh, acordul din Vinerea Mare ar trebui să fie pus, uh, pus ca o anexă la acord. Da, într-adevăr, mi se pare o idee bună, pentru că ambele tabere sunt de acord uh, cu acest acord din Vinerea Mare și cu aplicarea sa de plină și pe viitor. Și cu continuarea cetățenie europene pentru cele câteva sute de mii de cetățeni care au un uh, pașaport irlandez uh, și locuiesc în Irlanda de Nord. Deci mi se pare iarăși o consecință a faptului că au un asemenea pașaport și uh, trebuie să respectăm aceste obligații. În ceea ce privește propunerea doamnei McGuinness care a spus că singura soluție ar fi ca Irlanda de Nord să rămână în piața unică și în uh, Uniunea Vamală. Eu sunt de acord cu domnia sa, dar uh, subiectul deocamdată nu este deschis negocierilor. Cred că ar putea fi o mișcare bună să introducem acest element într-o rezoluție la începutul lunii octombrie. Intenția mea este să avem uh, mai multe alineate legate de aceste probleme în rezoluție. Aceste probleme ridicate de doamna Anderson și de doamna McGuinness. Apoi, uh, aranjamentul financiar, înțelegerea financiară. O să reunesc iarăși uh, observațiile făcute de colegi. Eu n-am vorbit despre obligație morală, eu l-am citat pe domnul Davis atunci când am uh, folosit această sintagmă. Pentru că eu cred că există un temei juridic și acest uh, temei juridic se regăsește în documentul de poziție al Comisiei uh, prezentat de domnul Barnier. Acest document de poziție este public, poate fi consultat de oricine și enumeră diversele articole pe baza cărora se discută acest acord financiar. Trebuie să mă scuzați, asta nu o să intru într-o dezbatere uh, pe tema câte miliarde sunt la mijloc. Tot ce pot să spun este că negociatorii europeni nu au pus niciodată sub semnul întrebării reducerea acordată Regatului Unit. N-au spus, nu, avem un acord financiar și ca atare uh, uh, hai să renunțăm la reducere. N-am făcut așa ceva. Nu spun că nu sunt oameni în Europa care se gândesc la asta, e posibil, dar uh, niciodată acest lucru nu s-a regăsit într-o poziție oficială. Deci, uh, în aceste discuții financiare respectăm pe deplin uh, reducerea existentă. Asta a fost a doua observație. A treia observație legată de drepturile cetățenilor. Domnul Șeplin a vorbit despre asta, doamna Breso, domnul Iașenco. E clar că avem nevoie de certitudine. Și cea mai bună certitudine este să facă parte dintr-un acord internațional, pentru că un acord internațional uh, este supravegheat, este controlat și este probabil cel mai bine de către uh, Curtea Europeană de Justiție, dar oricum ar exista un sistem în care ambele tabere să fie implicate pe deplin. Deci nu va fi un uh, sistem uh, unilateral. Și acesta este unul din motivele pentru care considerăm că ar trebui să facă parte dintr-un acord internațional și nu să facă parte doar din legislația viitoare a Regatului Unit, care poate să fie modificată unilateral de Marea Britanie și de Parlamentul Britanic. Acesta fiind spus, ajung la punctul următor. Cred că doamna Spinelli a vorbit despre această problemă a controlului, a supravegherii Vă amintiți și formulările folosite de noi în rezoluția noastră. Citiți-o încă o dată, pentru că această formulare este spune clar că uh, trebuie să existe un sistem uh, pe viitor în care Curtea Europeană de Justiție să joace un rol. Deci ori să fie Curtea Europeană de Justiție, ori un sistem în care aceasta să joace un rol. Am spus asta în rezoluție și cred că merită să repet, pentru că Uh, acordul final va fi foarte aproape de mm, ceea ce am pus noi în rezoluție. Barbara Spinelli și domnul Scholz au vorbit despre tranziție, despre perioada de tranziție și despre acordurile interimare. Există din ce în ce mai multe voci, inclusiv în Regatul Unit, care vorbesc despre nevoia unei perioade de tranziție. Nu doar uh, laburiștii, ci și uh, deputați parlamentari independenți și chiar uh, voci din Partidul Conservator. Nu ne surprinde asta, pentru că noi, ca Parlament, din prima zi, în rezoluția noastră, am vorbit despre o perioadă de tranziție care va fi necesară. Și de ce am spus asta? Pentru că avem experiență în politică și nu credem că într-un an și o lună, cât a mai rămas practic, va fi posibil să facem și acordul de retragere și, în același timp, să avem toate detaliile despre viitorul parteneriat și toate elementele necesare pentru a trece de la acordul de retragere la această relație de viitor. Noi am spus asta din prima zi la Parlament. Și tocmai de asta am și indicat deja nevoia unei perioade de tranziție și ne de a da limita în timp această perioadă de tranziție în rezoluție. Și vedem acum că și alte voci, inclusiv din Regatul Unit, pentru că haideți să fim seri serioși, uh, în urmă cu mai bine de un an, uh, mi-aduc aminte legăturile pe care le-am avut cu reprezentanții Regatului Unit, care spuneau nu, totul va fi gata în 2 ani. Cred că noi am fost extrem de realiști ca Parlament. Pentru că noi am spus de la bun început că e nevoie de tranziție. Point of view, uh, Mrs. Spinelli... Oh. Și punctul nostru de vedere, doamnă Spinelli, este că dacă vorbim despre tranziție, asta este continuarea a ceea ce avem în momentul de față, o retragere treptată. Pentru că eu nu pot să-mi imaginez că am putea să facem ceva complet nou ca tranziție. Deci să avem un acord nou și un sistem de tranziție nou și un, o relație de viitor detaliată. Haideți să fim realiști. Ceea ce este posibil este să avem un acord de retragere plus tranziția. Dacă tranziția este în principal achiul de astăzi, deci în mare, nu în totalitate. Și ajung astfel la următorul punct – care a, despre care au vorbit și domnul Scholz și doamna Spinelli. Drepturile cetățenilor. Trebuie să accelerăm un acord în ceea ce privește drepturile cetățenilor, dar știm că, în mod formal, va face parte din acordul de retragere. Deci cred că ar fi foarte bine să accelerăm uh, discuțiile, să ajungem la o concluzie comună, într-o comunicare comună a ambelor tabere, să publicăm rezultatele, dar cu toții știm, haideți să nu spunem lucrurilor, uh, să nu spunem lucruri care nu sunt posibile, că formal nu poate decât să facă parte din acest acord de retragere, nu poate face parte din altceva, nu poți să ai uh, 70 de acorduri de retragere în conformitate cu articolul 50. E deja dificil să avem unul, hai să nu mai vorbim de al doilea. Domnule Anderson, ați vorbit despre uh, conservatori. Asta este responsabilitatea noastră, nu mă bag, pentru că nu vreau să mă trezesc mâine cu uh, probleme în Marea Britanie, dar așa cum am spus uh, când i-am răspuns doamnei Spinelli, în ceea ce privește acordul de tranziție, există clar o înțelegere că este nevoie de el. Și faptul că laburiștii au spus asta foarte clar și fără ambiguități este iarăși un element extrem de important. Luca Staldo, în ceea ce privește competențele comerciale. Ideea este că, de îndată ce apare retragerea oficială, formală, Regatul Unit nu mai este membru oficial al UE uh, și atunci își recâștigă posibilitatea, dreptul de a uh, încheia propriile acorduri comerciale. Și am spus că, între timp, noi suntem singura instituție care a făcut asta. Am spus că între timp care ar trebui să fie consecința dacă există deja uh, acorduri care se negociază oficial înaintea retragerii, pe baza principiului că nu poate fi cu fundul în două luni. Deci nu poți să-ți negociezi propriul acord comercial cu o țară, dar în timp ce uh, discuți și negociezi cu țara respectivă în numele UE. Dar noi am spus foarte clar asta, că nu se găsește acest lucru nici la Consiliu, nici în altă parte, dar noi am indicat acest lucru într-o rezoluție și care ar fi consecințele din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește viitorul, Parlamentul are o imagine foarte clară. Noi vrem un acord de asociere pe viitor. De ce? Pentru că un acord de asociere este instrumentul găsit în tratat. Este un instrument nou care a fost prevăzut de tratatul de la Lisabona și, în al doilea rând, pentru că un acord de asociere oferă foarte multă flexibilitate. Un acord de asociere poate fi unul mic, restrâns sau unul extins. Poate să includă și cercetare sau cooperare culturală, cooperare pe teme de securitate, de securitate internă, de securitate externă și așa mai departe. Tocmai de aceea noi am spus de la bun început în rezoluție că avem nevoie de un acord de asociere. Dar deocamdată nu am ajuns încă acolo. Suntem tot în faza întâi, în prima fază, încercând să finalizăm un acord. The, uh, taken Mr. Corbett's uh, remark. Am lăsat la urmă remarca domnului uh, Corbett despre vina care este dată unora sau altora. De fiecare dată uh, sunt surprins când citesc că se dă vina pe Uniunea Europeană, ca și cum Uniunea Europeană ar fi decis să dea afară Marea Britanie. Vă aduc aminte că opusul s-a întâmplat. A fost o decizie independentă, autonomă a Marii Britanii, pe care eu în continuare o regret. Thank you. I understand. Doamna președinte, mulțumesc. Am înțeles că am terminat acest punct de pe ordinea de zi și de fiecare dată, Ghi, când uh, doresc să particip la această comisie atât de înțeleaptă, ești binevenit. Da, mi se pare o idee bună să fac această propunere privind rezoluția și în Comisia AFCO. Da, vă mulțumesc, dragi colegi. Mai avem punctul diverse pe ordinea de zi, însă nu este niciun punct, uh, nicio dorință din partea colegilor de a discuta aici. Vă aduc aminte că în data de 11 septembrie ne revedem la Strasburg, o reuniune extraordinară, 28 septembrie. Însă coordonatorii sunt rugați să rămână pentru a participa la reuniunea coordonatorilor.